ar trebui să ne bazăm pe uh, fapte. Și cred că uh, trebuie să dăm dovadă de seriozitate când scriem o asemenea uh, rezoluție. Mulțumesc, domnule Misc. La sfârșitul acestei proceduri, doamna Băsescu are cuvântul. Președinte, un aspect important al dezbaterii de astăzi l au constituit criticile referitoare la transparența și corectitudinea ale